regulamentul de procedură, această problemă a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice. Comisia Juridică, de asemenea, mi-a cerut să fac o corecție în ce privește un document aflat în a doua lectură, și uh, aceasta se poate găsi în uh, procesele verbale ale ultimei noastre sesiuni procesele verbale, conform articolului 2.16 din regul, regulamentul de procedură, vor fi considerate dacă un grup sau cel puțin 40 de membri nu depun o moțiune uh, prin care să ceară aprobarea acestuia prin vot, atunci vor fi considerate aprobate în mod tacit. Acestea erau anunțurile pe care am dorit să le fac și acum vă propun să trecem la ordinea de zi. Această ordine de zi, acest proiect de ordine de zi a fost aprobat de către conferința președinților pe 9 septembrie, conform articolului 137 din regulamentul de procedură. Aveți acest proiect de ordine de zi în fața dumneavoastră. Așa cum știți, avem uh, o activitate importantă uh, această săptămână. Săptămâna trecută au fost audieri pentru comisar și săptămâna aceasta vom vota candidaturile. Mâine voi ține un discurs referitor la propriile mele priorități politice Uh, pentru mandatul de 2 ani și jumătate pentru care am fost ales. De asemenea, trebuie să decidem asupra votului pe Comisia Europeană. Mai există și problema delegațiilor pe care o vom examina astăzi și uh, miercuri. De asemenea, vom discuta despre summitul G20. Consiliul a făcut o propunere pentru bugetul pe 2010 și mai există și alte puncte de asemenea. Deci avem uh, o ordine de zi foarte încărcată și voi trece prin aceasta punct cu punct. Așadar, voi trece prin uh, ordinea de zi, uh, făcând câteva comentarii și voi da cuvântul uh, oricui cere să intervină pe această